Așadar, asta este situația. Domnul Coțolino, raportorul, a contribuit la această decizie. Îl vom ruga să ne spună dacă există posibilitatea de a include acest punct pe ordinea de zi a reuniunii următoare. O nouă versiune care va fi documentul final. Așadar, punctul 8 de pe ordinea de zi nu va fi discutat astăzi, nu vom vota și trecem la punctul 9, descărcarea de gestiune pentru 2008, bugetul general al Uniunii Europene, Parlamentul European. Am să dau cuvântul raportorului, domnul Stas. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am elaborat un proiect de raport și cred că în acesta am făcut un exercițiu de autocritică. Ieri am discutat în detaliu cu trei comisari despre descărcarea de gestiune care trebuie acordată Comisiei Europene. Suntem cu toții de acord că procedura de descărcare de gestiune este o procedură foarte serioasă care trebuie să aibă loc uh, cu mare atenție, cu strictețe și uh, în mod corespunzător. Acesta este, uh, aceasta este abordarea mea pe care am urmărit-o în acest proiect de raport. Este un exercițiu oarecum ciudat pentru că uh, Parlamentul trebuie să primească din partea noastră descărcarea de gestiune. Haideți să încep cu veștile bune. Doresc să propun să acordăm descărcarea de gestiune Parlamentului European, însă în același timp consider că în aceste uh, 30-32 de pagini, în funcție de versiunea lingvistică, am făcut o analiză foarte critică uh, asupra modului în care se întâmplă lucrurile în acest Parlament. Nu vreau să arăt uh, cu degetul uh, spre nimeni, dar am uh, analizat documente care pot fi găsite de oricare dintre dumneavoastră pe site-ul comisiei noastre. Sunt uh, raportor pentru descărcarea de gestiune acordată Parlamentului European și la momentul la care am început uh, această procedură, m-am gândit că este uh, prima descărcare de gestiune în uh, perioada, în noul nostru mandat. Și de aceea, în proiectul meu de raport, veți vedea câteva întrebări pe care mi le-am adresat și care este intenția mea cu aceste întrebări. Eu cred că trebuie, dacă vrem să candidăm uh, din nou peste patru ani și să fim aleși, atunci trebuie să avem grijă să facem, să procedăm corect când este vorba de propria noastră instituție. Nu să ajungem la perioada preelectorală sau din campania electorală în care să fim confruntați cu probleme uh, delicate și controversate și să nu mai putem să ne apărăm în fața legătorilor noștri, pentru că aceștia sunt cu toții contribuabili și uh, banii de la ei vin și către Parlamentul European. Este vorba de sume importante este vorba de 1,4 miliarde de euro, un buget total. Nu trebuie să vă, să vă dați seama că uh, sunt foarte, foarte mulți bani. Proiectul meu de raport este împărțit în mai multe capitole primele opt puncte se referă la structura de gestiune a Parlamentului European. Am făcut aici niște constatări și niște propuneri în ceea ce privește mentalitatea acestei instituții. Există aici uh, organismele care conduc Parlamentul, președinția, conferința președinților, secretariatul general, uh, directorii generali, uh, straturile superioare ale ierarhiei. Și acesta ar trebui să fie punctul de plecare în ceea ce privește gestiunea corectă a acestei instituții. De aceea am uh, numit aici principiul bunei guvernanțe, corporate governance în engleză am încercat să explic cum ar trebui puse în aplicare uh, principiile bunei guvernanțe prin uh, consolidarea standardelor interne a controalelor, standardele minime pentru controle. Din 2002 există aceste standarde și cred că este momentul ca acestea să fie actualizate. Și ca raportor așteptă acest lucru din partea secretarului general. Există apoi trei puncte despre procesul de descărcare de gestiune. În mare, acesta este o evaluare critică. Trebuie să gestionăm, uh, să, să abordăm foarte critic uh, propria capacitate de gestiune pentru că suntem uh, responsabili și trebuie să ne asumăm responsabilitatea în fața cetățenilor noștri, în fața contribuabililor. Există și uh, următoarele cifre, 21-24, care se referă la turile Parlamentului. Conform uh, regulilor descărcării de gestiune, este vorba de cele 1,4 miliarde de euro, care reprezintă aproximativ un procent din bugetul Uniunii Europene. În ceea ce privește cheltuielile administrative, suntem la aproape 20%. Apoi există un capitol despre achizițiile publice. Vreau să-i rog pe colegi și pe uh, raportorii din umbră, în caz că nu am făcut-o deja, să se uite încă o dată la observațiile făcute aici, mai ales cele făcute de domnul domnul Calvin, pentru că aici trebuie să ne gândim foarte serios încă o dată la aceste lucruri. Achizițiile publice sunt întotdeauna o temă delicată este veriga de legătură între interesul public și interesul privat. Este vorba de sume foarte importante de bani și dacă acestea nu sunt bine reglementate, atunci riscăm să nu meargă nimic bine. Am făcut câteva propuneri concrete secretarului general și sper că domnul uh, secretar general le va lua în considerare și le va pune în uh, aplicare, pentru că aceste observații nu sunt îndreptate împotriva cuiva. Aceste observații și propuneri din raportul meu sunt menite să um, ofere susținerea necesară organelor de conducere ale acestei instituții pentru a putea să-și desfășoare activitatea uh, Uh, în mod corespunzător și responsabil. Cred că și experții din această instituție vor putea să preia propunerile mele în ceea ce privește achizițiile publice. Am uh, expus lucrurile în raportul meu foarte detaliat. Problema în achizițiile publice este că există un dezechilibru între procedurile uh, procedurile ordinare și procedurile extraordinare care trebuie utilizate. În perioada trecută am făcut Uh, niște comentarii, am avut un plan de acțiune și cred că acesta ar trebui să fie îmbunătățit. De la 39 până la 55 este vorba despre declarațiile privind uh, gestionarea fondurilor de către Parlament. Secretarul uh, general mi-a spus, am vorbit cu el acum câteva săptămâni și uh, Uh, am discutat atunci uh, situația um, conturilor și contractelor atribuite și am impresia că totuși uh, lucrurile nu se desfășoară așa cum ar trebui pentru că ne bazăm mult prea mult pe încredere. A fost, există de asemenea și declarațiile directorilor general care sunt decisive. Eu aș prefera ca fiecare director general să dea o declarație anuală în care să spună uh, în uh, serviciul din subordinea mea există următoarele probleme sau neajunsuri, pentru că și dacă ești director general, poți să ai o poziție critică față de serviciul tău și secretarul uh, general, de asemenea, poate să recunoască faptul că există niște deficiențe pentru ca acestea să poată fi apoi abordate și corectate. În următorul capitol M-am referit la gestionarea riscurilor, sunt punctele 56 până la 63. Ideea aici este să avem uh, un sistem de gestionare a riscurilor pentru programul 2009-2011. Există deja un astfel de sistem, ceea ce este salutar eu sunt mulțumit de faptul că postul respectiv are, este în strânsă legătură cu secretarul general. Acest lucru este bun. De asemenea, în următoarea parte a raportului meu este vorba despre raportul anual al Curții de Conturi. Aici am făcut un rezumat al, uh, al uh, comentariilor, al uh, informațiilor din acest raport și am abordat și rugămintea Curții de Conturi este însemnătatea practică a conceptului de responsabilitate politică în ceea ce privește deciziile care au consecințe financiare. În partea următoare a raportului meu este vorba despre Serviciul de Audit Intern al Parlamentului și aici trebuie să spun, îl felicit pe auditorul intern al Parlamentului pentru modul în care și-a făcut uh, datoria. Și am preluat uh, recomandările sale în raportul meu. În partea următoare a raportului meu, care este foarte importantă pentru lumea din exterior, uh, este vorba despre grupurile politice și despre conturile anuale ale acestora în Parlamentul European. De asemenea, este vorba despre uh, fondurile pentru fundații politice europene, pentru fondul de pensii. În uh, anul trecut au existat niște aspecte care au ajuns în uh, dezbatere publică și uh, este clar că există un deficit de 121 de milioane de euro. Ceea ce arată că la un moment dat vom ajunge în dificultate dacă mergem așa înainte. Pentru că data trecută, acum șase ani, când am avut descărcarea de gestiune, uh, Uh, suma respectivă era sub 90 uh, de milioane de euro. Așadar, um, acești, uh, acești bani nu au fost foarte bine gestionați uh, și Sigur că banii respectivi din, de la fondul de pensii sunt uh, investiți, uh, sunt uh, um, duși uh, pe bursă și sigur că bursa nu a funcționat atât de bine în ultima vreme, dar uh, problema este că uh, situația nu poate să continue așa și spun foarte clar în raportul meu că regret faptul și consider că este inacceptabil faptul că uh, președinția nu a luat în considerare uh, părerea plenului Parlamentului când a fost vorba despre fondul de pensii. În ultimele uh, um, 46 de puncte am uh, rezumat uh, situația față de raportul meu trecut de acum 3 ani am arătat foarte clar că Parlamentul a întreprins acțiuni în uh, domeniul protejării mediului, um, pentru că noi așteptăm din partea industriei, uh, uh, din partea companiilor private, eforturi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și trebuie să arătăm că avem un rol de lider în acest domeniu. Până în 2020 trebuie să punem în practică obiectivul de reducere cu 30% a emisiilor. Am arătat foarte clar că există reușite în ceea ce privește, de exemplu, um, curentul electric utilizat în Parlamentul European. Volumul acestuia a scăzut foarte mult în ultimii ani, iar uh, deșeurile au fost reduse la jumătate curentul electric pe care îl utilizăm la Bruxelles, la Strasburg, la Luxemburg este, uh, este verde, este obținut uh, ecologic, ceea ce este salutar. Și aceste lucruri trebuie spuse alegătorilor, contribuabililor noștri, tocmai pentru a le arăta că facem eforturi și dorim să fim un exemplu. Există, sigur, și niște puncte critice că Parlamentul face mult prea puțin în ceea ce privește utilizarea mașinilor hibride. Din punctul meu de vedere, Aici uh, este vorba despre fondurile de transport, unde nu întotdeauna deputații au uh, decizia. De asemenea, în ceea ce privește statutul asistenților, care a fost uh, o problemă dezbătută acum doi ani și în anul trecut, Statutul acesta a fost revizuit și pe baza uh, recomandărilor auditorului intern din raportul său de acum 2 ani și sistemul a fost acum adaptat recomandărilor respective. Cred că este momentul să vedem dacă acest sistem funcționează bine. Am obținut rezultatele pe care le așteptam Oare s-ar putea îmbunătăți ceva la acest sistem? Sigur că n-am putut să intru și nu pot să intru în toate detaliile, pentru că este un raport foarte uh, detaliat. Cred că am, uh, trebuie să vă spun că am colaborat într-un mod foarte transparent cu administrația înainte de a da la traducere raportul. Am uh, cerut comentarii din partea unor funcționari de rang înalt din uh, instituția aceasta și am luat în considerare opiniile lor. Sigur că există și niște interpretări politice care pot fi date uh, elementelor din acest raport, dar eu am încercat să colaborez foarte transparent cu administrația. Acum două săptămâni uh, la Strasburg am avut o primă reuniune cu raportorii din umbră și acolo am uh, primit anumite comentarii cu privire la raport. Mi s-a spus că poate că ar trebui să îndulcesc puțin tonul raportului în anumite elemente pentru că era mult prea critic. Eu am fost foarte deschis, sunt în continuare deschis de dialogului, uh, am și câteva uh, amendamente și aștept cu nerăbdare dezbaterea uh, și aștept de asemenea amendamente din partea colegilor care trebuie depuse până în 2 martie la prânz. Onorevole Gerbrandi. Ah, Deschidem dezbaterea colegul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Stas pentru acest proiect de raport. Aș dori să mulțumesc și celor care l-au ajutat să îl redacteze, pentru că au avut curajul să pună pe hârtie mai multe lucruri pe care nu cred că vrea toată lumea să le audă sau să le recunoască. Pe plan istoric, Parlamentul European este confruntat cu două mari probleme. În primul rând, competențele sale în anii trecuți și mai ales prin intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, competențele Parlamentului au devenit reale. Cea de-a doua problemă istorică este cea a scandalului financiar. Și sigur că s-au ameliorat foarte multe lucruri în ultimii ani, mai ales uh, răspunderea financiară a grupurilor care a fost sporită. După cum a spus domnul Stas, auditul intern este mult mai independent acum. Se fac foarte multe rambursări cu prezentarea de justificative și nu pe bază de sume forfetare. Foarte multe lucruri s-au ameliorat, dar mai rămân multe de ameliorat. Acum două săptămâni a avut loc o reuniune a raportorilor la care am spus că trebuie să uh, se marcheze în mod foarte clar intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona ca să se arate ce mai rămâne de ameliorat aici la Parlament. Și sunt de acord cu ce a spus domnul Stas în legătură cu guvernanța, cu structurile de gestiune ale Parlamentului European. Cred că, într-adevăr, se pot ameliora diferite lucruri. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este transparența. Ne dorim oare să fim mai bine înțeleși de uh, alegători? Dacă da, trebuie să fim mult mai transparenți și cred că transparența înseamnă și o transparență în proporție de 100% a sistemului financiar. Domnule președinte, a mai spus-o și domnul Stas, mie mi se pare că și tonul raportului este extrem de important. În calitatea noastră de comisie de control bugetar, nu trebuie să arătăm că totul merge prost în acest parlament, că se gestionează prost fondurile. Trebuie să arătăm cât se poate declara că pe lângă toate ameliorările deja existente, considerăm că ar trebui făcute eforturi în plus pentru o ameliorare sporită. Cred că acest lucru este extrem de important. Și ultima observație, există un uh, fragment referitor la mașini. Domnul Stas propune trecerea la mașini hibrid. Mie mi se pare o idee grozavă. Uh, și cred că din punct de vedere olandez este un lucru foarte bun să se pună și biciclete la dispoziția deputaților. Eu aș prefera să merg cu bicicleta la Bruxelles și la Strasbourg decât să merg cu mașina, dar nu am posibilitatea la ora actuală și am să prezint un amendament. Doamna Itala. Haluaisin kiittää raportoijaa, hän, hän on tehnyt. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru uh, activitatea sa excelentă. A fost extrem de cooperant și de deschis și sunt de acord cu abordarea sa. Punctul său de pornire este Următorul, trebuie să privim din perspectiva contribuabililor, pentru că aici folosim banii contribuabililor, nu sunt banii noștri. Și foarte adesea uităm acest lucru. Aș vrea să adaug încă ceva. Aș dori să adaug transparența și deschiderea la acest raport. Atunci când am redactat eu proiectul privind bugetul pe exercițiul 2008, am fost surprins de complexitatea situației. Noi, de fapt, nu știm ce facem aici. Iar procesul de luare a deciziilor nu este deloc unul simplu. Însă, în ceea ce privește raportul în sine, eu aș dori să fie mai uh, consistent și mai scurt. Mi-ar plăcea să se renunțe la anumite propuneri. Aș dori să atragem atenția asupra politicii clădirilor la Parlamentul European, pentru că e clar că plătim prea mult pentru aceste clădiri. Eu nu înțeleg de ce mai întâi cumpărăm o clădire la Strasbourg și uh, după aceea, după aceea abia constatăm că conține azbest. De ce trebuie să plătească contribuabililor, contribuabilii acest lucru? Cred că municipalitatea Strasbourg ar trebui să plătească, iar centrul de vizitator trebuia să fie terminat de acum un secol. Știm că sunt dificultăți, dar avem nevoie de răspunsuri mai bune. Cum se poate să meargă lucrurile atât de prost și noi să continuăm să folosim banii contribuabililor pentru a remedia problemele. În ceea ce privește ameliorările, într-adevăr, există ameliorări. Ramburs, facem rambursările acum pe baza costurilor reale, dar se mai poate lucra și aici. Eu am adresat o întrebare uh, în legătură cu programul de televiziune al Parlamentului. Chiar merită banii? Mă întreb câți spectatori are acest program. Cred că ar trebui să facem și acolo niște modificări. Și sunt de acord cu raportorul în legătură cu imaginea noastră, pentru că uh, sunt câteva mici probleme uh, din punctul de vedere financiar, dar uh, chiar reușim să ne pierdem reputația din cauza lor. Dacă ne gândim la cât cheltuim uh, pe vacanțele de schi ale angajaților din Parlament, ne vom da seama că de fapt nu sunt mulți bani, dar că aceste cheltuieli ne uh, strică reputația. Și uh, nu luăm măsuri decât sub presiune, decât atunci când ceva se face greșit. Și în încheiere, cineva a vorbit despre mașini. Trebuie să fiu de acord cu raportorul. Trebuie să dăm un exemplu, noi, în primul rând. Dacă ne dorim ca cetățenii să își schimbe comportamentul, trebuie să ne schimbăm și noi modul de a acționa. Sigur că Mie nu mi-ar plăcea neapărat să merg cu bicicleta așa pe ploaie, dar uh, aș putea folosi un autobuz sau un alt tip de transport public. În Finlanda, deputații au posibilitatea să meargă cu autobuzul și poate raportorul ține cont și de această propunere, doamna Gresle. Mulțumesc! Dragă Bart, ai muncit foarte serios. Nu mi-aduc aminte să mai fi citit un raport atât de lung dar poate că nu mai țin eu minte atât de bine. Eu cred că ar fi bine să fie încercat să evităm conflicte, de exemplu cu biroul. Să vedem cine trebuie să-și asume responsabilitatea pentru care cheltuieli. Am avut dezbateri serioase aici, dar tu nu le-ai prea menționat de fapt ci ai decis tu cam ce părere ai. Cred că totuși această dezbatere a fost importantă în anii trecuți și ar trebui uh, să apară aici. Trebuie să-ți spun că în ceea ce privește temele importante pe care le-am avut în 2007, 2008, 2009, chestiunile controversate pe care le-am discutat atât de mult nu apar în acest raport. Raportul acesta se uh, mai degrabă uh, teoretic. De exemplu, mă gândesc la centrul uh, sportiv. Uh, am avut o mare problemă, un conflict cu biroul în privința acestuia și cred că ar fi fost bine ca acest lucru să fie, să apară foarte clar în raport pentru ca și contribuabilii să vadă care este situația. În ceea ce privește, de asemenea, monitorizarea personalului pe care Comisia a făcut-o foarte bine, a avut uh, instrumente foarte bune, dar Parlamentul a refuzat să preia aceste instrumente pentru a face o monitorizare adecvată ei bine, toate aceste elemente aș fi vrut să le văd în raport. Și uh, aș dori să mă apăr puțin uh, în ceea ce privește această uh, suspectare generală pe care o simt în acest raport uh, în ceea ce privește utilizarea banilor. noi, cei din Comisia pentru Control Bugetar, suntem cei care tocmai monitorizăm și controlăm modul în care se utilizează fondurile uh, dar uh, eu am nevoie, de exemplu, de mai mulți uh, uh, funcționari și nu vreau ca prin faptul că se sugerează că am avea prea mulți funcționari să ne tăiem craca de sub picioare, pentru că pentru activitatea noastră avem nevoie de mai mulți funcționari. Cu acest lucru așadar nu sunt de acord din raportul tău. De asemenea, Uh, în ceea ce privește subvențiile pe care le primim noi ca și membrii ai Parlamentului. Cred că ar trebui să fim mândri de faptul că publicăm aceste subvenții. Um, eu uh, am uh, fost membru și în, în Bundestag și aș vrea să știu care este problema cu aceste subvenții? Trebuie să public costurile, cheltuielile asistenților mei? cheltuielile de uh, călătorie, de exemplu, mi se pare puțin cam îndrăzneață această cerere, pentru că dacă eu mă consider a fi un uh, beneficiar de subvenții, atunci uh, consider că toți funcționarii europeni sunt beneficiari de subvenții și atunci toate aceste subvenții trebuie să fie publicate de toată lumea pe internet. Um, cred că ar trebui să mai lucrăm puțin împreună la acest raport. De exemplu, îmi lipsesc anumite puncte din el. Uh, de exemplu, uh, chestiunea uh, excursiilor de schi. Este vorba totuși de niște bani care nu sunt sume atât de mari și nu, nu cred că uh, sunt, e o chestiune problematică. Dar cred că temele clasice pe care le-am discutat, care au fost atât de importante, trebuie să apară aici și cred că să discutăm acest lucru. Doamna Herzog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Stas, dar și celorlalți raportori din umbră, pentru că au colaborat și au uh, dus la un rezultat foarte bun și au făcut un raport foarte bun în legătură cu această descărcare. În primul rând vreau să vă spun că noi, socialiștii, salutăm inițiativa domnului Stas, care uh, nu face doar să ceară o descărcare, ci încearcă să prezinte un fel de plan pe cinci ani, să arate unde dorește Parlamentul să ajungă în următoarea perioadă legislativă. Cred că această procedură de descărcare este un uh, pretext foarte bun pentru formularea unor obiective pentru următorii cinci ani și salut această direcție, mai ales uh, pentru că aceste obiective includ o transparență sportivă o sporită, o eficiență sporită și uh, mai multe rezultate pentru noi toți. Salutăm acest raport. Sigur că sunt și anumite chestiuni pe care trebuie să le discutăm. Cred că resursele, resursele financiare ale Parlamentului trebuie să fie bine măsurate și bine echilibrate pentru viitor de aceea, principalele noastre discuții în acest sens se referă la auditul intern al organizației noastre, care trebuie să fie mai puternic, pentru că este un instrument foarte bun aici să pot obține ameliorări în toate direcțiile generale ale Parlamentului European, mai ales dacă ne ocupăm mai mult de o evaluare a riscurilor, să vedem care sunt riscurile și cum le putem gestiona mai bine. Asta este ideea pe care aș dori eu să o formulez. Sunt de acord cu domnul Itala și cu doamna Gresle în legătură cu politica clădirilor, care trebuie să fie ameliorată, ca să zicem așa. Se pune accentul pe aceste chestiuni, iar centrul sportiv intră și el în această categorie. Mai sunt câteva aspecte din raport legate de grupurile politice. Eu am sugerez, sugerat aici să accepte raportorii din umbră acest lucru, să ne întâlnim cu trezorierii și cu secretarii generali de la grupurile politice ca să ne facem o idee mai clară și dacă se consideră că este nevoie de ameliorări sau că există un potențial de ameliorare să se ia măsuri și aceste alineate pot să fie formulate mai bine, dar lucrăm la acest lucru și ne bucurăm că aceste aspecte au fost menționate în raport. Dorim ca Comisia de Control Bugetar să fie puternică, dar în uh, același timp trebuie să avem grijă să nu fim o poliție a Parlamentului European, pentru că nu suntem și nici nu trebuie să fim așa ceva. Trebuie să găsim un echilibru și să lăsăm auditul intern să facă uh, cea mai mare parte a acestei trebi. <coughs> Trebuie să verificăm uh, că acest raport respectă uh, dorințele tuturor și vreau să mulțumesc și curții de conturi pentru că și raportul lor ne-a adus, ne adus uh, foarte multe în formularea acestuia. Cred că, în general, trebuie să păstrăm tendința pozitivă, pentru că s-au făcut schimbări majore în ultimii ani Gândiți-vă doar la statutul asistenților care a fost modificat. Cred că nu trebuie să subestimăm acestea. Din potrivă, dacă avem șansa să spunem acest lucru publicului, trebuie să uh, o facem și să arătăm că Parlamentul merge în direcția cea bună și să profităm de orice ocazie ca să dăm și veștile bune și nu doar pe cele rele. Mulțumesc foarte mult, atât am avut de spus. Onorevole Mathieu. Doamna Mathieu. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și colegii mei, aș dori să-l felicit pe raportor pentru munca sa excelentă. Acest uh, raport prezentat astăzi este excelent. Vreau doar să menționez două mici aspecte. Unul foarte important pentru mine este cel al grupurilor de vizitatori, de invitați. Avem dreptul să invităm câte două grupuri pe an fiecare și în sistemul actual uh, mi se pare că sunt anumite probleme de imagine și anume faptul că vizitatorii respectivi trebuie să aibă un șef de grup care este plătit de către Parlament și care primește banii uh, cash, ceea ce este o problemă pentru imaginea noastră. Ținem mult la imaginea noastră, ținem la transparența Parlamentului, lucrăm foarte mult la acest lucru, la Cocobu, dar și în alte comisii și trebuie să vă spun că, deci, la fiecare grup de vizitatori care vine aici la Parlament, cred că toată lumea știe, uh, se fac după aceea comentarii foarte negative față de această plată de bani lichizi. Ar putea să știu că există și posibilitatea să se pună acești bani pe un cont, dar știu că de obicei 50% din bani se pun pe cont și 50% se dau în mâna șefului grupului de vizitatori. Și este o catastrofă. Mai este încă ceva, eu locuiesc aproape de Strasbourg, în munții Vos și întotdeauna îmi primesc vizitatorii acolo. Și am o indemnizație de distanță și încă 35 de euro și uh, pe vizitatori și foarte adesea vizitatorii mă întreabă ce fac cu uh, restul de bani, cu banii pe care nu îi cheltuiesc pentru că vin de aproape. Rămân de fiecare dată cam 800 sau 1000 de euro pentru fiecare grup. Și uh, întotdeauna mi se pune întrebarea ce facem, de ce este această irosire de bani la Parlamentul European. Pentru că, sigur, cei care vin de mai departe folosesc toți banii și chiar mai pun și de la ei, dar cei care, cei care vin de aproape primesc prea mult. Și eu primesc foarte des grupuri de vizitatori și la sfârșit vizitatorii sunt mulțumiți de vizită, dar nemulțumiți de această situație. Și până la urmă rezultatul este negativ. Cred că trebuie să studiem această problemă, să facem rambursările pe factură, Mie nu-mi place faptul că rămâne un sold și eu aș prefera să se ramburseze factura de la autobuz și de la mm, dejun, pentru că întotdeauna ei iau masa la Parlament și dacă rămâne un sold, acesta nu poate să fie înapoiat Parlamentului. Știu că s-ar crea o problemă uh, pentru funcționarii care se ocupă de vizite, dar uh, nu avem decât să angajăm mai mulți funcționari. Pentru că Uh, deputații care stau aproape de Parlament plătesc, de fapt, mai puțin pentru invitarea vizitatorilor decât cei care locuiesc departe. Însă, în orice caz, această problemă trebuie să se rezolve. Uh, pot să fac eu amendamente dacă e cazul, nu e nicio problemă sau poți să le faci tu, dar uh, ca imagine mie mi se pare foarte grav și nu are rost să lucrăm la uh, alte detalii uh, și să lăsăm ca cetățenii care sunt direct implicați, care ne vizitează direct, să plece de aici cu un bilet, cu uh, un plic plin de bani. Mi se pare o mare problemă de imagine. Mulțumesc. Domnul Deutsch. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, eh, stimați eh, deputați, și eu aș dori să îl felicit pe domnul Stas pentru raportul său care este excelent. Și aș dori să fac cinci observații cu permisiunea dumneavoastră. În primul rând, se vorbește foarte mult de propunerile de descărcare bugetară. Și în acest context se vorbește foarte mult despre transparență. Eu, foarte modest, Aș spune că ar trebui să dăm exemplu. în cele 27 state membre în, ale Uniunii Europene se află 27 de parlamente naționale care funcționează. Și cred că ar trebui să ne asigurăm, să, să ne dăm seama uh, care este Parlamentul Național, care este cel mai transparent și să luăm ca exemplu, să avem acest uh, schimb de bune practici cu acel Parlament. Deci, după ce vom fi identificate aceste bune practici, eu propun să le aplicăm și Parlamentului European pentru a ne asigura că el funcționează mai bine. Iată, nu cred că trebuie să inventăm acum roata, ci trebuie să încercăm să găsim o soluție satisfăcătoare pentru o mai bună funcționare a Uniunii Europene. Și, în acest sens, cred că ar trebui să încercăm să copiem un model care funcționează într-un stat membru. Am ascultat cu mare atenție observațiile dumneavoastră pe anumite teme. Și acum vă rog să îmi dați voie să mă refer la subiectele care mă interesează personal. Cu mare atenție ascult uh, intervenții uh, ecologice. De exemplu, ni se spune mereu să nu scoatem la imprimantă e mail sau documentele, dar haideți să ne uităm în jurul nostru, haideți să ne uităm ce uh, se află pe uh, pupitrele din fața noastră. Cheltuim uh, sume imense pentru a face ca sistemele informatice ale Uniunii Europene să fie mai performante, însă pe de altă parte, dacă ne uităm în jurul nostru, ne dăm seama că suntem copleșiți de munți de hârtie. Mm, ajunge să ne gândim la uh, câte documente sunt scoase la imprimantă pentru o singură reuniune, de exemplu. Constatăm că foarte mulți colegi nu sunt în sală, însă totuși se scot la imprimantă și documente pentru ei. Deci, Sigur, îmi dau seama că aspectele ecologice sunt foarte importante, însă dacă mă uit în jurul meu, îmi dam seama că pe ă, deputat ă, se scot la imprimantă mai multe, câteva kilograme de hârtie. Un alt aspect pozitiv în acest raport. Parlamentul European comandă sau solicită studii, ceea ce e foarte bine în sine. Însă cred că ar trebui să avem un uh, site, o pagină internet, în care toate aceste rapoarte, toate aceste studii să fie accesibile. Dacă am avea o astfel de pagină internet, ar exista o astfel de pagină de internet, ne-am dat seama că există foarte multe studii care se suprapun, foarte multe suprapuneri și deci că am comandat și am finanțat mai multe studii care au același obiect. Un al treilea aspect. Sunt de acord cu doamna Gresle, respectiv că ar trebui să ne referim și la aspectele uh, tradiționale pe plan bugetar. Nu o să repet acum tot ce a spus doamna Gresle. Însă, cred că din acest raport lipsește încă ceva. Respectiv, cred că ar trebui să vorbim mai în detaliu despre problemele fundamentale, problemele comisiei, comisiilor alese. Deciziile la aceste comisii sunt adoptate de către persoane, de către deputați care sunt aleși prin sufragiu direct. Însă să nu uităm că și funcționarii europeni adoptă decizii. Sistemul funcționează atunci când sarcinile sunt bine, sunt uh, bine trasate, sunt bine definite și putem foarte clar să uh, știm care sunt deciziile care trebuie adoptate de către deputații aleși și care sunt deciziile care sunt de competența funcționarilor. Mie mi se pare că în Parlamentul European, astăzi, în ziua de astăzi, Uh, aceste sarcini nu sunt suficient de bine definite și cred că am avea uh, progrese de făcut în acest sens. Aș dori să-i mai reamintesc raportorului că atunci când vorbim despre descărcările de gestiune pe instituții, uh, când întocmim avize sau rapoarte, noi credem că avem obligația să redactăm aceste documente. Mă refer la instituțiile europene pentru care uh, întocmim un raport cu privire la transparență, la buget și uh, problemele de funcționare ale acestor instituții e foarte bine, să cred că ar trebui să avem uh, aceleași norme și aceleași uh, cerințe și recomandări și pentru propria noastră funcționare. Și dacă considerăm că în funcționarea unei alte instituții ceva nu merge, atunci ar trebui să uh, aplicăm uh, aceleași uh, corecții și în cazul Parlamentului European. Cred că nu ar trebui să fim mai severi cu celelalte instituții uh, decât față de noi. Domnul Han, Van Haneke, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Domnule raportor, îmi cer scuze pentru faptul că am ajuns puțin mai târziu și deci nu am asistat la prezentarea dumneavoastră inițială însă aș dori să fac o observație care vizează mai ales partidele și fundațiile politice europene care sunt subvenționate, după cum bine știți, de către Parlamentul European. Prima mea observație e că felul în care această finanțare nu se face nu este transparent. Vă pot da un exemplu. În 2008, biroul Parlamentului European a decis ca, la un moment dat, 6 milioane de euro suplimentare să fie acordate partidelor politice europene. Nu vreau să solicit acum o explicație sau o motivare. Sigur că am avut alegeri europene și că e clar că trebuie să depunem eforturi pentru a deștepta interesul alegătorilor. Însă, am putea să punem lucrurile și în alt mod. Partidele politice Uh, reprezentate în Parlamentul European au primit până la urmă 6 milioane pentru propriile lor familii politice. E vorba de sume imense, pentru că dacă ne uităm la perioada 2004-2008, au fost acordate doar 60 de milioane de euro. Deci, în 2010, dacă facem calculul, pentru partide și fundații or, uh, politice, ajungem la 18 milioane de euro și aș dori să-i adresez două întrebări raportorului și să-i fac și două uh, sugestii care ar trebui să se regăsească în raport, din punctul meu de vedere. În primul rând, aș dori să critic lipsa totală de control în ce privește folosirea unor sume foarte mari acordate de către Parlamentul European partidelor politice europene și fundațiilor, Deocamdată nu se exercită niciun fel de control în acest domeniu și vă pot da un exemplu. Am adresat uh, o serie de întrebări deputaților în legătură cu folosirea acestor sume pentru uh, exercițiul financiar 2008, care face obiectul raportului nostru. Partidele politice trebuie să vină anual cu un raport de audit cam la șase ani după Uh, anul respectiv. Și mi-am dat seama că pentru o fundație ecologică raportul nici măcar nu a fost publicat, deci Parlamentul European nu poate exercita controlul uh, democratic. Nimeni nu și-a dat seama până când eu nu am adresat o întrebare. E foarte clar, deci, că Parlamentul European acordă cu mare generozitate uh, partidelor politice banii contribuabililor, că prin regulament se prevede un control și deci că în realitate nu se întâmplă nimic, ceea ce e pur și simplu inacceptabil. În al doilea rând, raportorul sau poate chiar comisia noastră ar trebui să își pună întrebări în legătură cu Uh, acordarea acestor sume tot mai mari prin care subvenționează partidele și fundațiile politice europene. Nu știu dacă ele sunt chiar justificate. Putem constata din 2004 încoace o explozie acestor uh, sume și nu îmi explic logic sau acceptabil de ce acordăm acești bani. Mulțumesc! Doamna Weiler, mulțumesc! Eu sunt nouă în această comisie, și vreau să rezist tentației periculoase de a uh, intra, de a mă lega de prea multe detalii. Nu vreau să fac acest lucru, vreau să mă limitez la două puncte. 1. Am citit în raport că uh, subiectul azbestului din uh, aceste încăperi nu a fost încă rezolvat în totalitate. Au existat uh, câteva soluții, mai mult sau mai puțin provizorii, dar uh, văd aici, citez, o propoziție în care se spune că a, uh, aceste pericole nu a, sunt, a, nu a, presupun riscuri imediate. Adică riscurile ar putea totuși să apară. Aici aș dori să primesc eu niște informații suplimentare pentru că mi se pare o problemă foarte Uh, gravă, pe lângă alte chestiuni pe care <clears throat> nu le uh, apreciez la fel ca și antevorbitorul meu, și anume faptul că există riscuri de sănătate pentru uh, deputați și pentru toți cei care lucrează în uh, instituțiile europene. Aici aș dori să primesc un răspuns. Și în al doilea rând am citit cu, am ascultat cu interes ceea ce a spus doamna Gresle. Pentru mine um, lucrurile sunt noi. Definițiile aflate în acest raport și uh, mă bucur că discutăm acest uh, subiect. Ar trebui să fim atenți pentru ca Parlamentul, în ceea ce privește competențele sale, um, și în ceea ce privește personalul său, uh, trebuie să fie analizată situația în mod foarte clar și uh, statutul uh, asistenților este o problemă care afectează foarte mult imaginea Parlamentului. Și în ceea ce privește uh, funcționarii, uh, aceștia nu trebuie să primească banii uh, în uh, sumă forfetară, în, uh, în plic. Uh, eu cred că nu este necesar acest lucru. Cred că se poate face lucrurile mult mai transparent. Poate că uh, în administrație oamenii ar trebui să primească o pregătire suplimentară pentru ca să știe cum trebuie făcute lucrurile. Uh, pentru că, într-adevăr, sume paușale mari uh, sunt problematice, dar nu e necesar să procedăm așa. Mulțumesc. Este prezent aici uh, uh, domnul Sarmas de la Curtea de Conturi. Sunteți aici? Dacă ați dori să interveniți, vă rog. Ah, domnule președinte. Nu am niciun fel de comentariu cu privire la raportul domnului Stas, care reprezintă o sursă de inspirație pentru noi. Ce vă pot spune? În legătură cu cele trei întrebări pe care domnul Stas le formulează în raport, respectiv piața negociată, rapoartele anuale de activitate ale directorilor generale al Parlamentului, care ar trebui să fie exhaustive, și cheltuielile, subvenționările grupurilor politice, vă pot informa că Curtea de Conturi urmărește aceste probleme în legătură cu cheltuielile și banii acordați grupurilor politice, avem intenția ca în acest an să desfășurăm o anchetă și eventual pentru anul 2009 vom da publicității constatările noastre. Vă mulțumesc! concludere, io voglio ringraziare. Președintele, mulțumesc. În încheiere, aș dori să-i mulțumesc domnului vicepreședinte Stars. Apreciem foarte mult uh, tot ce a făcut. E o muncă uh, foarte aprofundată. Îi mulțumim pe această cale și aș dori să uh, îl salut și pentru ce a spus în legătură cu vizitatorii, foarte important, însă pe de altă parte, așa cum spunea și dumneavoastră, uh, atunci când se cheltuiesc bani, mulți sume imense, atunci trebuie să avem mai multă transparență. Transparență cu privire la achizițiile publice și la achiziția de clădiri. Să nu uităm că în urmă cu Uh, două luni a căzut, nu de, de mult a căzut uh, tavanul unei clădiri de la Strasburg și au apărut tot felul de întrebări în legătură cu sumele pe care Parlamentul le cheltuiește pe aceste clădiri. E vorba de sume imense. Uh, da, să nu mai uităm cât costă și transportul acesta lunar între Bruxelles și Strasburg. Câteodată e nevoie de două, trei zboruri pentru a ajunge la Strasburg, ceea ce mie mi se pare incorrect. Mulțumesc domnului Bart Staes suntem în urmă, deci vă propun să trecem la următorul punct, descărcarea de gestiune pentru 2008, bugetul general al Uniunii Europene. Avem după aceea Curtea de Justiție, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor. Domnul Stas dorește eventual să intervină? Vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, nu, eu nu vreau să iau cuvântul, nu o să vă rețin prea mult atenția. Știu că lucrăm sub presiunea timpului, dar totuși au fost, mi-au fost adresate multe întrebări. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru sugestii, pentru întrebări. Cred că prin amendamente sau sper că le veți regăsi în raport, iar în ceea ce privește propunerile doamnei Gresle legate de legătura cu Comisia de Bugete, Poate că ar trebui să ne punem de acord, sunt de acord. Doamna Herzog ne-a tras atenția asupra faptului că există un acord între raportorii din umbră în legătură cu întrebarea domnului Van Heche legată de finanțarea grupurilor și a subvențiilor politice europene. Într-adevăr, cred că trebuie să avem o reflexie amănunțită cu Uh, uh, cu persoanele responsabile sau cu trezorierii de la grupurile politice, pentru că, într-adevăr, e loc de mai bine. Domnule Van Heche, dacă citiți uh, raportul meu la aliniatele 89, 88, 98, îmi cer scuze, până la 125, Uh, sunt uh, foarte critic, veți constata acest lucru, în legătură cu deciziile privind acordarea subvențiilor pentru grupurile politice și fundațiilor politice sunt uh, foarte tranșante și de mai multe ori spun că în cadrul biroului se iau uh, decizii fără dezbatere și cred că și aici ar trebui să solicităm o uh, îmbunătățire sau schimbare a situației. Există, așa cum spunea și dumneavoastră, cifre uh, incorrecte pentru că cele șase milioane la care vă referați nu se refereau la partidele politice, ci la grupurile politice, e altceva. Ce privește controlarea partidelor politice, Uh, inclusiv a partidelor naționale în uh, statul membru din care vin eu, există o diferență foarte mare la nivel uh, european în legătură cu felul în care se efectuează aceste controle. Curtea de conturi, să nu uităm, a efectuat o serie de controle și, de altfel, există și un raport special. Sunt în mare măsură de acord cu această propunere. Sigur că putem preciza anumite lucruri dacă considerăm că așa e bine, atunci o putem face, vă, v-ați și la incidentul uh, cu privire la Fundația Ecologică. Eu vă asigur că aș fi primul care aș dori să vorbesc de fundația mea, nu e fundația mea, e fundația legată de partidul din care fac parte. Eu sunt primul care i-aș invita să-și facă ordine în Oradea, aici nu există puncte de vedere diferite. Vă rog. Doamna Holmeier, domnule președinte, vreau să vorbesc și eu despre politica imobiliară, pentru că sunt uh, raportor în uh, această comisie. Pe viitor există deja un acord în Parlament și, de asemenea, un acord cu Comisia. Există o serie întreagă de um, teme care trebuie să fie clarificate și care uh, Uh, vor fi clarificate. Aceasta ar fi și răspunsul la întrebarea lui Bart Stas. Um, și anume, ce fel de procedură se utilizează, um, dacă se um, achiziționează ceva prin negociere, prin uh, atribuire publică de contracte, prin licitație și alte chestiuni, cum ar fi cele pe care le-am tot discutat în uh, ultimii ani, Uh, relațiile de proprietate în ceea ce privește uh, terenul respectiv, uh, cine deține terenul respectiv, pentru cât timp, uh, cu cine uh, colaborăm, pe ce bază, cum colaborăm cu persoana respectivă, aproximativ 150 de întrebări care sunt înscrise într-un catalog și care, la care se va trebui găsit răspuns pe viitor. Dar E clar că nu vom uh, avea răspunsurile foarte repede, însă sper că totuși nu le vom primi cu două săptămâni înainte de a trebui să luăm o decizie în Parlament. Și sper că aceste întrebări vor duce la o transparență mai bună a politicii imobiliare a Uniunii Europene. Acest uh, subiect este foarte important și eu tocmai sunt în curs de a elabora orientările împreună cu Comisia și cu Parlamentul European an și acesta va fi o procedură palpitantă, pot să vă spun. Mulțumesc! Sunt mulțumit. Trecem la punctul următor, descărcarea de gestiune pentru 2008, bugetul general al Uniunii Europene. Trecem, începem cu Consiliul, trecem la Curtea de Justiție, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor. Ombudsman, Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și așa mai departe. Domnul Cernețchi are cuvântul. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Jest dla mnie prawdziwym zaszczytem, że w tak znakomitym gronie. Mulțumesc, domnule președinte. E o adevărată onoare. E... Îmi mulțumesc pentru uh, ocazia pe care mi-o acordat să vă prezint acest proiect de raport cu privire la descărcarea de gestiune 2008, bugetul general al UE, Consiliul. Aș dori să fiu succint în prezentarea mea, însă în introducere aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră o observație de ordin general. Dacă m-ați ruga să sintetizez într-o singură propoziție politica financiară a instituțiilor europene, aș spune că ar trebui să dăm dovadă de recunoștință față de ce face Curtea de Conturi, uh, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor, împreună cu uh, Ombudsmanul și cu Controlorul European de Protecție a Datelor. Chiar dacă o parte din aceste instituții, precum Curtea de Justiție, au avut anumite probleme legate de auditurile interne, problema cea mai gravă fiind cea a achizițiilor publice. Rezultatul uh, studiilor de audit a fost pozitiv. Spre deosebire de celelalte șase instituții pe care le-am uh, enumerat înainte, Consiliul însă Sigur că nu este misiunea mea să isc acum o criză interinstituțională sau uh, să arăt cu degetul. Însă, pentru că Uniunea Europeană are astăzi nevoie de uh, unitate de mai mult decât oricând. Însă, aș spune că Parlamentul European trebuie să solicite un răspuns foarte clar de la Consiliu în domeniul, la fel ca și o, o, o cooperare concretă uh, cu Consiliul, la fel uh, uh, cu uh, celelalte instituții. De fapt, Consiliul nu uh, a publicat niciun uh, raport cu privire la activitatea sa, spre deosebire de celelalte instituții europene. Consiliul invocă așa numitul Gentleman's Agreement uh, ca scuză, însă aș dori să vă reamintesc că în urmă cu 40 de ani, în 1970, acest acord a fost încheiat într-un context și o realitate complet diferite. Acest Gentleman's Agreement oglindea uh, realitatea uh, și situația de la sfârșitul anilor 60, când comunitatea europeană era uh, total diferită și când numărul funcționarilor europeni era mult mai mic. Ori acum, la 40 de ani de la încheierea acestui acord, Gentleman's Agreement, noi ne-am fi așteptat la o reacție puțin diferită din partea Consiliului. Dar ei așa procedează cu noi, încearcă să ne tragă, să ne tragă pe sfoară. Uh, și invocă în acest sens și regulamentul financiar. Nu e, încă o dată, motivul real, e doar o scuză pe care o folosesc pentru a nu ne informa în legătură cu politica bugetară a Consiliului și clar că Parlamentul European merită să primească această uh, informație din partea uh, Consiliului, nu ca un uh, dușman al Consiliului, ci ca partener al Consiliului. Și de aceea cred că ar trebui să solicităm o reuniune cu reprezentanții Consiliului și cu președinția Însă nimic nu-i nou sub soare, cum spuneau romanii. Dar, pentru că e vorba de o situație care se cam repetă de un an, Consiliul, ca un boxer pe ringul de box, nu face decât să se prefacă că joacă. Și dacă îmi permiteți să mai dau un citat latin, a spunem că fac minimum minimorum, minimum posibil față de noi și ne acordă minimum posibil. Deci aș dori să solicităm uh, Consiliului să ne informeze în legătură cu progresele sau, de fapt, lipsa de progrese înregistrate. În legătură cu închiderea conturilor nebugetare în lumina recomandărilor uh, Curții de Conturi adresate Consiliului. În acest domeniu, cred că Consiliul ar trebui să finalizeze uh, procesul de verificare a facturilor în lumina recomandărilor cursilor de conturi. Apoi, Consiliul cred că ar trebui să publice toate deciziile administrative în cazul în care temeiul juridic pentru punctele bugetare este citat. Apoi, Parlamentul ar trebui să primească, uh, conform articolului 60 alineatul 7, uh, raportul anual în legătură cu uh, conturile Consiliului. E vorba de articolul 60 alineatul 7 din regulamentul de procedură, la fel cum fac și celelalte instituții europene. Și, în fine, cred că ar trebui să solicităm o transparență și o uh, claritate totală a deplasărilor resurselor financiare de la un punct bugetar la un altul din bugetul Consiliului. Cred că orice realocare bugetară trebuie justificată și ar trebui să primim și răspunsuri în scris atunci când comisiile, Europe, eh, comisiile Parlamentului European și raportorii adresează Consiliului întrebări. Deci cred că Consiliul ar trebui să dea dovadă de mai multă deschidere. De asemenea, ar eh, trebui să primim, la, dacă e nevoie, și răspunsuri orale. Încă o dată aș dori să spun că răspunsurile în scris nu sunt uh, foarte uh, satisfăcătoare. Am uh, acordat mai multă atenție Consiliului decât celorlalte instituții pentru că nu o să uh, anunț nimic nou. Colegii uh, cu o experiență mai mare decât mine cred că pot să facă o comparație între situația actuală și cea din trecut. Și acum aș dori să mai fac una sau două observații în legătură cu uh, situația celorlalte instituții. Curtea Europeană de Justiție. Susțin în totalitate avizul Curții de Conturi, aviz conform căruia Curtea Europeană de Justiție ar trebui să aibă proceduri de achiziții publice mai transparente și mai eficiente. Însă trebuie să lăudăm faptul că Curtea Europeană de Justiție a instituit un uh, departament intern privind licitațiile publice. În legătură cu Curtea de Conturi, din punct de vedere tehnic, am putea să spunem că situația e satisfăcătoare. Însă, eu aș face o recomandare, aș uh, fi pentru o îmbunătățire a eficienței muncii, activității acestei instituții printr-o instituire a unei structuri mai raționale, de exemplu. O folosire mai bună a resurselor umane, de exemplu. E punctul meu de vedere personal. Însă cred că la Curtea de Conturi multe eforturi uh, se, uh, se suprapun, sunt repetate și cred că am putea obține o mai bună eficiență acolo. Uh, referitor la Comitetul Economic și Social, nu cred că are rost să facem observații um, specifice, la fel și pentru Comitetul Regiunilor, deși aș dori să salut acordul cu privire la cooperarea administrativă semnat între Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social, care uh, este deja pus în aplicare. De asemenea, cred că ar trebui să repetăm sugestiile noastre, conform cărora membrii de la Comitetul Regiunilor ar trebui să vină cu o declarație financiară pentru ca situația acestei instituții să fie mai transparentă, așa cum fac și deputații europeni, de exemplu. am putea să ne întrebăm, poate retoric, de ce comitetul, eh, deputa, eh, eh, reprezentanții de la Comitetul Regiunilor uh, sunt o situație privilegiată față de a noastră. Cred că bunele practici sunt necesare pentru cetățenii, pentru contribuabilii uh, europeni și ele ar trebui să fie valabile pentru noi toți. În legătură cu mediatorul european, n-aș dori să fac nicio observație clară, deși vă pot spune că am constatat o anumită tendință. Această instituție are tendința să crească, să se extindă. De la 31 de angajați uh, s-a ajuns la 57 de angajați, deci uh, aproape s-a dublat efectivul acestei uh, instituții. În același timp, constatăm și o creștere a plângerilor adresate uh, mediatorului european. Și deci poate că această creștere uh, a personalului se justifică. Referitor la controlul european de protecție a datelor, uh, și în acest caz nu am uh, observații specifice de făcut, însă cred că trebuie să subliniem un aspect pozitiv respectiv că gestionarea resurselor financiare uh, și uh, de gestiune a fost consolidată. Și auditul intern și sistemul de auditare internă a fost și el consolidat. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, se pare că există o problemă gravă deși sigur că nu trebuie scoasă în evidență în context de criză, însă această problemă se referă doar la Consiliu. Încă o dată, nu e o noutate pentru nimeni. E o repetare a situației cu care ne-am confruntat în urmă cu un an sau cu doi ani, și noi ne-am dorit o cooperare de tip parteneriat cu Consiliul. Noi nu suntem uh, dușmanii Consiliului, nu suntem inamici, cred că ar trebui să fim uh, tratați ca parteneri pe picior de egalitate, care ar trebui să uh, dobândească importen, importanța cuvenită. În această dimineață au fost trimit, a fost trimisă o scrisoare uh, Consiliului, așteptăm răspunsul și o ultimă observație Sigur că nu ne așteptăm la o revoluție. Nu, noi am dori să exercităm controlul democratic așa cum așteaptă de la noi contribuabilii europeni. Mulțumesc, domnul Sonderbecker. Ehm, øh, øh, Mulțumesc, domnule președinte. În general, sunt de acord cu ehm, expresiile incluse în acest raport și vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru ele. Aș avea și câteva observații. În primul rând, cred că este important ca la începutul acestui document să menționăm și documentul pe care l-am adoptat în 25 noiembrie 2009 în Parlament, cu majoritate foarte largă care uh, formează, de fapt, baza textului pe care îl discutăm acum. În al doilea rând, raportorul a hotărât să facă referire la acel gentleman's agreement la punctele 4, 5 și 8. Eu înțeleg la ce se referă, dar în discuția de anul trecut am hotărât că nu vom menționa această convenție tacită, pentru că pentru că, de fapt, nimeni nu știe ce înseamnă acest gentleman's agreement, pentru că nici măcar nu am putut să primim uh, exemplare scrise ale acestuia și deci am hotărât să nu luăm poziție în legătură cu această convenție tacită, așa cum am făcut și anul trecut. Dacă alții doresc să se refere la acest gentleman's agreement, să uh, facă acest lucru în așa fel încât să avem cum să facem referire la un document scris, pentru că dacă nu avem o bază scrisă, nu are niciun sens să uh, discutăm. Și asta e concluzia noastră de anul trecut. De aceea aș sugera ca și anul acesta să ajungem la aceeași concluzie. În al treilea rând, vreau să mă refer la punctul 11 din proiectul nostru. Poate că este o problemă de traducere. Însă, mie mi se pare că formularea este destul de slabă, ținând cont de criticile de anul trecut. Amintim Consiliului, așa se spune în uh, versiunea în daneză, reamintește Consiliului. Noi, de fapt, am dorit ca Consiliul să ne răspundă la întrebări. Nu vrem doar să le reamintim că trebuie să răspundă la întrebări. Vrem să știm ce s-a întâmplat cu întrebările noastre. Și sunt destul de multe lucruri la care nu am primit niciun răspuns. Oare Consiliul a încercat măcar să dea un răspuns? De exemplu, birourile din afara bugetului au fost uh, rebotezate, li s-a dat alt nume, dar nu, tot nu am primit răspunsul în legătură cu bugetul acestora. Nu am primit răspunsuri și noi de răspunsuri avem nevoie. În al patrulea rând, cred că este important, dacă ne gândim la ce s-a întâmplat anul trecut, să actualizăm documentul. Și sper că raportorul în munca sa viitoare va reuși să găsească exemple concrete din bugetul actual, din conturile actuale. Vă dau un exemplu concret. În 2007 uh, am uh, constatat că erau niște sume uriașe de sute de milioane de euro care au fost luate din contul pentru interpretare și puse în contul pentru călătorii, riscându-se să se ia din cheltuielile administrative pentru cheltuielile operaționale. Și uh, ce s-a întâmplat în 2008? În acest sens a fost că practica a continuat sau s-a ameliorat? Trebuie să aflăm, pentru că acest lucru este decisiv ca să știm dacă Consiliul ne ascultă recomandările și dacă propunerile noastre concrete au fost aprobate sau dacă uh, persistă problemele menționate anul trecut. Este foarte posibil, dat fiindcă reprezentanții Consiliului sunt aici, să ne răspundă aici și acum. Pentru că noi am dorit să intrăm într-un dialog mai strâns cu Consiliul și sper că cei care reprezintă astăzi Consiliul vor uh, intra în dialog cu noi și ne vor prezenta eventualele ameliorări, dacă acestea există. În ultimul rând, încercăm, trebuie să încercăm să obținem clarificări înainte de următoarea noastră reuniune, de aceea vă rog să aveți o inițiativă și să invitați Consiliul la o discuție oficială pentru care să ne pregătim, să avem întrebări pregătite ca să putem discuta și să obținem răspunsurile necesare. Mulțumesc! La volevo rassicurare che su questo punto ci siamo. Voiam să vă liniștesc. Am acționat deja în acest sens, spune președintele și am continuat ce ați făcut dumneavoastră ca raportor, însă trebuie să ne ameliorăm din acest punct de vedere. Așteptăm din ce în ce mai mult din partea Consiliului. Am semnat o scrisoare în sensul dorit de dumneavoastră pentru a obține o reuniune cu Consiliul. Domnul Riveri. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului cât se poate de hotărât el a reușit să se exprime clar, dar și în mod plăcut și a subliniat mai multe chestiuni. Este vorba de niște probleme care trebuie să fie rezolvate rapid. Dacă nu facem acest lucru astăzi, când trebuie să ne pronunțăm pentru anumit, un anumit număr de descărcări, nu știu când o mai putem face. Avem acum posibilitatea să influențăm lucrurile, să dăm anumite indicații și eu cred că este bine să rezolvăm anumite probleme. Parlamentul European și comunitatea europeană mai seamănă cu ce era în anii 70? Sigur că nu. Toată lumea, lumea întreagă s-a schimbat. Și și Parlamentul European este altceva decât era în anii 70. Acest gentleman's agreement era perfect pentru situația din anii 70, dar acum este depășit, este inutilizabil. În ceea ce privește descărcarea la punctul 10, nu cred că trebuie să acordăm descărcarea. Cred că ar fi mai bine să revizuim aceste convenții tacite din anii 70. Poate că ar fi acum ocazia să revizuim acest acord. Pentru că avem un nou președinte al Consiliului, care va gestiona cheltuieli mult mai importante. Și deci cred că acum este momentul. Acum se deschide o portiță pe un timp foarte scurt care ne va permite să abordăm această chestiune. În legătură cu Curtea de Justiție, raportorul citează mai multe puncte slabe, în primul rând o singură limbă de lucru, termene foarte scurte pentru publicarea uh, anumitor candidaturi. Procedurile sunt uneori incomplete. Deci, cred că va trebui să avem grijă, dar să acordăm, cred, descărcarea. Cred că trebuie să evaluăm această problemă și comisia noastră trebuie să o facă. În ceea ce privește Curtea de Conturi, aici există un aspect foarte important pentru mine. Și nu înțeleg, mi se pare că comisia noastră nu este corectă, pentru că curtea comunică, prezintă rapoartele speciale presei înainte de a ni le prezenta nouă. Și deci nu mi se pare așa ceva acceptabil. Cred că ar trebui să revizuim anumite chestiuni de formă, pentru că ei nu sunt corecți cu noi și trebuie să avem grijă ca acestea să nu devină probleme de fond. Aici este foarte importantă contribuția noastră. Trebuie să Vă amintesc că noi suntem aleșii poporului, reprezentăm poporul european și deci eu cred că trebuie să uh, chipzuim la acest aspect. Sunt convins că raportorul are dreptate atunci când cere să se introducă o declarație a, o declarație financiară a membrilor curții. Și sunt de acord cu raportorul în ceea ce privește strategiile curții de conturi. Chiar dacă acordăm descărcarea, cred că e bine să cerem explicații membrilor. Mai departe, în ceea ce privește Comitetul Economic și Social, aici am să fiu laconic. Acești membri sunt aleși, deci au declarații de interese financiare și așa și trebuie să aibă. Ombudsmanul european, mai sunt și aici niște chestiuni neclare, după cum a spus raportorul, dar eu cred că mm, fără îndoială putem să acordăm descărcarea. La fel și pentru Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Și aș vrea să vă amintesc ce am spus la început. Acum este momentul ideal să clarificăm eventualele îndoieli, pentru că dacă nu o facem acum, nu știu când o vom mai putea face. Vreau să mulțumesc raportorului pentru angajamentul său și pentru formularea foarte clară, dură și eficientă. Și mulțumesc și președintelui. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc, doamna Weiler. Mulțumesc și eu doresc să-i mulțumesc raportorului. Sprijin poziția sa critică, sprijin și ceea ce au spus cei doi antevorbitori ai mei. Nici nu mi s-a părut foarte dur, ci din potrivă foarte diplomatic modul în care și-a exprimat uh, critica. Dar sunt surprinsă, eu ca membru nou aici, uh, Uh, sunt surprinsă faptul că această critică adresată Consiliului nu este o noutate, ci că dumneavoastră a trebuit în fiecare an să faceți aceleași comentarii uh, în ceea ce privește atribuirea contractelor publice uh, problemele existente nu pot fi acceptate, nu pot fi, uh, uh, Consiliul nu poate să se scuze pentru că nu e în necunoștință, trebuie să fie un exemplu și pentru celelalte instituții și pentru uh, autoritățile publice din toate statele membre care și ele fac foarte multe greșeli în achizițiile, în atribuirea de contracte publice. Așadar, Consiliul ar trebui să se ambiționeze mai mult. Uh, m-am mirat foarte mult când a avut loc prima dezbatere în plen, faptul că Consiliul nu era prezent. Eu uh, am avut impresia în celelalte comisii că comis uh, Consiliul este un partener constructiv care este deschis la dialog pentru a obține niște rezultate Uh, acceptabile pentru ambele părți. Așadar, sunt surprinsă acum. Uh, poate că aici se aplică proverbul uh, german, când vine vorba de bani, se termină prietenia. Um, dar acum am intrat într-o nouă fază după tratatul de la Lisabona. Bine, perioada pentru care trebuie acordată descărcarea de gestiune era înaintea um, tratatului de la Lisabona. Descărcarea de gestiune are loc însă acum, după intrarea în vigoare a tratatului. Uh, Uh, sigur că înainte regulile erau definite, definite în mod diferit, dar uh, Consiliul uh, trebuie să vină și să discute cu noi și mă aștept ca toate întrebările pe care le-a menționat raportorul, care mi se par foarte interesante, toate să primească și răspuns. Uh, aceste modalități uh, lipsite de transparență și această, uh, acest comportament foarte lax al Consiliului nu pot fi acceptate. Aceste, acest comportament trebuie să înceteze și Consiliul trebuie să înțeleagă că după tratatul de la Lisabona suntem într-o nouă eră și trebuie să se adapteze. Am o ultimă rugăminte față de raportor și anume ca în cadrul reuniunii uh, noastre să discutăm între patru sau între zece ochi despre aceste lucruri. Mulțumesc. Doamna Gresle. Mulțumesc. Doream să-l întreb încă o dată pe raportor, uh, unde ați ajuns în discuțiile cu Consiliul? Adică, Uh, întrebările sunt pe hârtie, dar nu există niciun fel de răspuns nici pe site-ul Consiliului. Aș dori să știu, ați avut acest prânz uh, cu Consiliul, ați discutat, uh, ce fel de um, lucruri ați discutat până acum? Pentru că eu speram că după uh, ultima noastră reuniune vom ajunge undeva mai departe, vom avea niște uh, rezultate concrete, pentru că dacă nu e așa, atunci trebuie să ne gândim foarte serios cum procedăm mai departe. Trebuie să atrag atenția asupra faptului că Consiliul uh, trebuie, și președintele Consiliului, care există din 1 decembrie, uh, trebuie să se implice. N-am auzit încă nimic de la el. Um, așadar, e oarecum uh, în, în ilegalitate până în momentul de față, pentru că aș vrea să știu dacă în cadrul tratatului de la Lisabona, trebuie să fie clarificate aceste lucruri împreună cu noi. În ceea ce privește pe ombudsman și pe Autoritatea pentru Protecția Datelor, um, eu mi-am adus aminte că în ultimii ani am uh, avut o creștere serioasă de fonduri și poate că ar trebui să solicităm să primim totuși o perspectivă de ansamblu asupra modului în care își desfășoară activitatea. Mă gândesc, de exemplu, la uh, mediatorul european care primește mai mult de 10.000 de scrisori din toată uh, Europa în fiecare an la Curtea de Conturi uh, se spune că nu se publică în continuare declarațiile de interese financiare. Cred că este un punct în care ar trebui să uh, ar trebui să medităm la el și să-l includem în uh, proiectul de raport al uh, doamnei Ayala Lasender pentru că ar trebui să solicităm mai multă transparență din partea Curții de Conturi în ceea ce privește Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și pe mine m-ar interesa dacă putem să vedem și să evaluăm rezultatele cooperării acestor instituții. Mulțumesc, doamna Andreasen. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer mai ales la Consiliu, pentru că din raportul domnului Cernetski, dintre rapoartele domnului Cernetski, cred că acesta este cel mai îngrijorător. Și vreau să atrag atenția acestei comisii asupra faptului că am amânat descărcarea pentru Consiliu anul trecut. Dacă până la urmă a fost acordată, eu am fost singura care m-am opus. Îmi pare foarte bine că domnul Cernețchi s-a ocupat de aceste rapoarte, dar mi se par un pic prea slabe. La punctul 11, de exemplu, nu, nici măcar nu punem întrebări. Noi acum ar trebui să verificăm că cererile pe care le-am făcut atunci când am acordat descărcarea au fost îndeplinite sau nu. De exemplu, mai există conturi extrabugetare sau nu? Asta trebuie să aflăm. Eu nu vreau scrisori cu întrebări și răspunsuri tot în scris. Eu vreau să se verifice că întrebările noastre de anul trecut au primit răspuns și că cerințele noastre au fost respectate, pentru că altfel nu putem acorda descărcarea. Descărcarea s-a acordat în noiembrie subînțelegându-se că ni se vor respecta cererile. Deci nu suntem în, mă, acum într-un moment în care să mai organizăm întâlniri și să punem întrebări, ci trebuie doar să verificăm dacă ni s-au uh, îndeplinit condițiile. Deci su susțin abordarea domnului Riberi. Acum trebuie să acționăm și nu să mai așteptăm. Mulțumesc. Doamna Ayala. Sí, presidenta, gracias. Yo querría eh, preguntarle a nuestro colega eh, por la. Por, eh, en el... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să vorbesc tot despre Consiliu. Anul trecut s-a întâmplat la fel și mi-aduc aminte că persoana responsabilă uh, a fost secretarul general responsabilă în fața comisiei noastre, pentru că cine să vină aici până la urmă? Președinția? Vreun personaj politic? De la celelalte instituții vine secretarul general și trebuie să fie clar cine trebuie să joace acest rol. Haideți să nu grăbim lucrurile, pentru că se ajunge să se pună întrebări unor persoane care nu au nicio responsabilitate. Anul trecut a fost clar că secretarul general purta răspunderea. Aș vrea să știu însă ce s-a făcut până acum. Pentru că la președinție S-a vorbit despre o scrisoare cu anumite cereri. Poate raportorul ne spune când a fost trimisă această scrisoare, poate ne dă și nouă un exemplar, pentru că ar fi util pentru membrii comisiei noastre. Și apoi am vrea să știm cine este responsabil în fața comisiei noastre de modificările care au avut loc la Consiliu. Mulțumesc, înainte de a da cuvântul raportorului, Aș dori să-l rog pe domnul Sarmas să vorbească în numele Curții de Conturi. Domnule președinte, nu am comentarii, mulțumesc. Bine, mulțumesc. Îl rog pe raportor, domnul Cernețchi, să ia cuvântul. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem bardzo podziękować. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc tuturor din suflet, dragi colegi, pentru comentariile foarte interesante și aș dori de asemenea să-i mulțumesc predecesorului meu pentru raportul său pe care l-am subsumat um, în demersul meu. Și eu am o poziție critică față de această convenție tacită. Cred că ar trebui discutată această problemă. Domnul Sondelga și doamna Andreasen au și-au exprimat convingerea că am fost puțin prea diplomatic, prea blând în exprimarea mea la punctul 11. Se poate să fie așa în ceea ce privește forma exprimării mele. Voiam să fiu politicos. Noi repetăm aceleași întrebări la un an după uh, ce am făcut o ultima dată, ceea ce este un semnal politic. Acest lucru înseamnă că Consiliul nu a făcut nimic în acest sens. Mulțumesc, domnule Rivelini, pentru comentariile foarte importante. Aveți dreptate, anii 70 uh, erau o perioadă complet diferită de ziua de azi și în ceea ce privește Curtea de Justiție există progrese care urmăresc recomandările noastre în ceea ce privește curtea de conturi, a fost uh, subliniat un uh, aspect important. Ne aducem aminte dezbaterea înfocată în, uh, la începutul toamnei în comisia noastră, când curtea a trimis informații către mass media înainte să ne, trimită, să ne trimită nouă. Din punct de vedere formal, cred că este acceptabil, dar cred că problema este una de standarde, de, de de practică. Aplici standardele sau nu? E foarte simplu. Noi uh, spunem uh, acasă, în Polonia, că uh, caritatea începe acasă și de acolo merge mai departe, în, ieși în lume cu bunele tale maniere. O bună educație, bune maniere sunt importante în comportamentul, în relațiile interumane. Uh, mi s-a părut uh, scandalos uh, acest aspect și a fost foarte bine să îl reamintim acum. Uh, doamna Iala, vă mulțumesc foarte mult pentru comentariul dumneavoastră. Consiliul ar trebui să fie un exemplu pentru celelalte instituții ale Uniunii Europene și pentru statele membre, de asemenea. Acesta va fi light motivul activității mele viitoare. Reuniunile între patru ochi sau zece ochi, cum uh, vreți, uh, este o propunere binevenită. Vă mulțumesc pentru ea. Și o altă întrebare foarte importantă așezat, adresată de doamna Gresle. Ce uh, vom obține? ce am obținut uh, până acum în discuțiile cu Consiliul. Să vă spun foarte clar, nu am obținut niciun fel de progrese. Suntem într-un impas deocamdată. Vă mulțumesc pentru sugestia dumneavoastră de a analiza utilizarea unor resurse suplimentare pentru ambele instituții, pentru mediatorul european și pentru autoritatea pentru protecția datelor. Este un element important să vedem dacă au sau înregistrat îmbunătățiri în ceea ce privește eficiența funcționărilor. Și, de asemenea, declarațiile de interese financiare ale membrilor curții de conturi. Este o poveste care pare să nu se mai termine, într-adevăr. Și e o idee foarte bună ca atunci când vor fi aleși noi membri în Curtea de Conturi, să menționăm acest lucru, să-l reiterăm. Doamna Andreasen, vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră, foarte pertinente. Din nou, ați avut o poziție critică, doamnă, dar să știți că o iau ca pe un compliment. Sunt de acord, punctul 11 ar trebui, probabil, să aibă o formulare mai uh, decisivă, mai hotărâtă. Dar uh, eu sunt o persoană care uh, preferă diplomația până când cineva mă enervează rău de tot. Se pare că Consiliul încă nu a făcut-o. În ceea ce privește comentariile doamnei Alassander, dumneavoastră ați fost primul europarlamentar pe care l-am întâlnit acum 5-6 uh, ani când am intrat prima dată în această clădire și mi-aduc aminte uh, că a fost uh, așa o călătorie destul de sentimentală pentru mine. Scrisoarea aceasta despre care ați întrebat, ea includea o propunere de întâlnire. Vă mulțumesc tuturor pentru comentariile pertinente și vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și dumneavoastră. Dați-mi voie să vă reamintesc că procedura de descărcare de gestiune are termen 2 martie, așadar marți. Trecem acum la descărcarea de gestiune pentru 2008 al 7-lea, 8-lea, 9 la și al 10-lea Fond European de Dezvoltare. Dau cuvântul doamnei raportor Aia Sender. Sí, gracias. Perdone, voy a mirar dónde tengo los documentos, que no sé dónde los he perdido. En el, ah, en el viaje. <laughs> Da, mulțumesc. Vreau doar să-mi adun uh, documentele. Vă mulțumesc pentru răbdare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru interesul exprimat. Am uh, a avut un schimb de opinii scurt cu colegii înainte de elaborarea acestui proiect de raport. Vă mulțumesc pentru toate amendamentele și toate propunerile pe care le veți înainta pe baza acestui text. Acest text este reflexia mai multor reuniuni, mai multor întâlniri cu Comisia și mai ales cu domnul Ochevici. Foarte fructuoase toate aceste întâlniri. Dialogul nostru cu Comisia a fost uh, unul constructiv în care am reușit să subliniem elementele la care Comisia a reacționat deja și unde sunt domeniile unde mai trebuie lucrat. Am încercat să includ toate punctele în acest dialog și uh, apar și în amendamente toate aceste puncte. Am încercat de asemenea să includ uh, punctele relevante ale domnului Iuchevici solicităm încă o dată în această dezbatere, care este de fapt o dezbatere cu privire la viitoarele perspective financiare. Și noi spunem că Fondul European de Dezvoltare, FED, trebuie să fie incorporat pe deplin în buget. A fost un comentariu făcut în Consiliu în acest sens. Uh, bugetul UE pentru afaceri externe um, are mai multe segmente. Pe de o parte, Consiliul este responsabil și Fed pare să fie în, apară, în afara bugetului uh, Uniunii Europene. Așadar, uh, situația este mai complicată. pentru noua perioadă care, apar, care începe odată cu punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona. Va exista, va avea loc o restructurare și avem uh, deja niște îndoieli cu privire la funcționarea afacerilor externe, uh, funcționarea întregii structuri pe viitor. Am inclus așadar niște idei în text. De exemplu, nevoia de a ne concentra asupra celor mai importante sectoare. Trebuie să fim uh, precauți și să nu excludem ONG-urile, pentru că acestea au activitate foarte eficientă. Nu vrem să sufere de pe urma acestei concentrări. Nu vrem nici să prolifereze, dar în orice caz nu dorim să le scoatem uh, în afara uh, acestor uh, acestui cadru, pentru că ONG-urile au uh, acces mai puțin la instituții europene, dar au capacități considerabile în domeniul lor de activitate. Aceasta este o idee care trebuie inclusă în text pentru viitor. Nu dorim să reducem capacitatea de reacție a ONG-urilor. Domenii care ne preocupă um, le-am menționat deja. Um, în discuția cu curții, Curtea de Conturi. Există un nivel de eroare semnificativ în ceea ce privește uh, erorile, în ceea ce privește angajamentele, mai ales în asistența bugetară. Așadar, am solicitat Comisiei să ne prezinte niște instrumente sau niște sisteme care să ne permită să reducem nivelul erorilor și să reducem de asemenea uh, zonele care încă sunt uh, nesupravegheate. Comisia implementează noile sisteme în acest an și sperăm că utilizarea lor ne va permite să reducem numărul erorilor. Mai sunt două domenii care ne preocupă, susținerea financiară, asistența financiară și aici ne întrebăm cum putem să controlăm uh, asistența de la buget, mai ales în această perioadă de criză. Am avut în trecut cazul Angolei, uh, care este un exemplu trist, de asemenea exemplul uh, statului Haiti. Există diverse sisteme de asistență bugetară um, pe diverse linii de ajutor uh, extern și trebuie să tragem niște concluzii pentru viitor în ceea ce privește controlul utilizării acestor fonduri. Aș dori să primesc un răspuns din partea Comisiei la aceste propuneri, și anume de a înființa un uh, sistem de ajutor de urgență care se poate să devină operațional imediat ce se produce o catastrofă undeva în lume, un uh, sistem de intervenție de urgență, astfel încât Uh, să nu uh, crească prea mult complexitatea programelor existente. Ceea ce spun în raportul meu și ceea ce am cerut curții de conturi de asemenea să susțină este posibilitatea de a simplifica și de a crește eficiența controlelor în timpul uh, situațiilor de urgență, astfel încât Curtea de Conturi să nu trească să spună la sfârșitul zilei că nu au putut să verifice tranzacțiile uh, și documentele justificative pentru anumite acțiuni și activități, pentru că era o situație de urgență. În astfel de situații, aș dori să rog Comisia să instituie sau măcar să vină cu niște idei pentru că sistemul care există în momentul actual cu privire la ajutoare de urgență trebuie să fie eficientizat, astfel încât Curtea de Conturi să poată să controleze lucrurile. Organizațiile internaționale și cooperarea cu acestea. Am discutat aceste lucruri cu domnul De în trecut Organizația Națiunilor Unite nu avea setul de documente necesar în faza de auditare și datorită contactelor pe care le-am avut acolo am descoperit faptul că Comisia de fapt avea niște documente uh, justificative de la ONU, dar acestea nu au fost puse la dispoziția curții de conturi pentru ca uh, să fie verificate. Nu știu dacă este adevărat sau nu, dar aș dori o explicație din partea Comisiei. Poate că nu este atât de important pentru uh, fondul de dezvoltare, dar este un element important pentru alte acțiuni, de exemplu Agenția pentru Reconstrucția Kosovo și alte agenții care vor deveni tot mai importante în noua structură de cooperare, uh, structura pe care Comisia o va pune în aplicare în uh, cadrul serviciului său de acțiune externă. Din punct de vedere politic, suntem de acord cu toții că va trebui să trecem la un statut de cooperare multilaterală cu ONU sau cu alte organizații internaționale, însă nu putem să folosim acest lucru ca pe o scuză pentru a nu verifica plățile așa cum am face în orice alt sistem de audit. Trebuie să existe niște sisteme transparente. Curtea de conturi, uh, nu ar trebui să spună că nu au putut să verifice toate tranzacțiile care se fac um, împreună cu organizațiile uh, internaționale. Cred că ar trebui să avem niște sisteme care să ne permită să avem audituri uh, corespunzătoare. suntem în curs de a schimba acum structura Uniunii Europene ca și actor uh, global și aspectul resurselor umane despre care am mai vorbit uh, până acum apare din nou în Haiti. Am fost uh, printre primii care am ajutat reprezentanții ai Uniunii Europene s-au aflat la fața locului printre Uh, de fapt, reprezentanții Uniunii Europene au fost printre primele victime, de asemenea, ca și mm, funcționarea ONU, pe lângă populația locală. Și de aceea trebuie să îmbunătățim uh, siguranța, um, capacitatea de utilizare eficientă a resurselor umane în uh, utilizarea Fondului European de Dezvoltare. Ne dorim așadar ca Comisia să ne să ne furnizeze un sistem mai bun. Avem nevoie de o mai mare stabilitate pentru resursele umane în uh, domeniul ajutoarelor de dezvoltare. Trebuie să avem convingerea comună că resursele sunt utilizate uh, în mod eficient și că rezultatele uh, pe care le-a solicitat uh, Comisia AFET Uh, vor fi cele așteptate, vor fi pozitive. Acesta este rezumatul comentariilor mele. Aș dori să primesc un răspuns din partea Comisiei la toate întrebările pe care le-am uh, adresat și uh, domnul Ucchevici, care este aici din partea Curții de Conturi, uh, dacă are o opinie de exprimat acum, aș dori să rog pe domnul președinte să îi dea cuvântul, astfel încât să poată să ne ajute să elaborăm, să finalizăm acest raport. Mulțumesc! Deschid acum dezbaterea. Doamna Olmaier, mulțumesc! Dragi uh, colegi, vreau să mulțumesc uh, doamnei Ayala Sender, în primul rând. Am colaborat foarte bine Uh, și, de asemenea, raportul este unul extraordinar de precis, uh, include foarte multe domenii și subliniază punctele esențiale care ne preocupă în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare. Aș dori să-mi exprim oarecum și regretul pentru faptul că ajutorul de dezvoltare va fi și în continuare foarte, foarte fragmentat în comisie și de aceea ne va fi foarte dificil să avem uh, uh, un ajutor de dezvoltare și o politică de dezvoltare uh, foarte concisă și bine orientată spre rezultate. Pentru că, din păcate, nu există o structură corespunzătoare acestui domeniu în cadrul Comisiei. În al doilea rând, aș dori să subliniez faptul că uh, acest serviciu de acțiune externă, care este acum în curs de formare, um, trebuie să vedem în ce măsură el se va ocupa de uh, Fondul European de Dezvoltare, uh, în ce măsură politica de vecinătate este afectată de, de acest domeniu. Așadar, cum va avea loc, de fapt, o coordonare eficace, astfel încât să avem o politică de ajutoare, de dezvoltare care să fie bine țintită, bine orientată. Aș dori de asemenea să reamintesc faptul că am uh, discutat și discutăm în continuare despre politica de azil, despre refugiați, pentru că acestea sunt uh, uh chestiuni legate de uh, ajutorul de dezvoltare. Uh, Uh, ajutoarele de dezvoltare trebuie să contribuie la îmbunătățirea vieții oamenilor din domeniile, din uh, locurile lovite de catastrofe sau uh, în conflict, astfel încât persoanele respective să poată să rămână acolo și să aibă o perspectivă bună de viață, să nu fie uh, urmărite și să trebuiască să se refugieze în alte locuri. Aș dori să vorbesc despre două puncte puțin mai detaliat. În primul rând, uh, Uh, ajutoarele bugetare, aici vreau să spun foarte clar ceea ce a spus și doamna Ayala Sender, că ajutoarele bugetare uh, sunt uh, un punct foarte nesatisfăcător. pe de o parte, Curtea de Conturi nu, a primit nici măcar documente suficiente pentru a putea evalua situația, pentru că aceste documente nu erau uh, clare sau nu erau suficiente. Și uh, aici se pune întrebarea care sunt obiectivele acordării de ajutoare bugetare. Uh, problema este că dacă ele nu sunt bine definite sau dacă nu ai uh, documente suficiente să poți verifica dacă au fost uh, atinse obiectivele respective, atunci uh, nu, nu mai știm ce se întâmplă. Uh, Um, nu putem să aruncăm pur și simplu banii. Aceștia trebuie să fie folosiți pentru un obiectiv clar și să fie verificată utilizarea lor astfel încât contribuabilul să poată să vadă foarte clar ce se întâmplă cu banii lui. În multe um, dintre aceste țări, uh, capacitatea de guvernare nu este cea pe care ne-o dorim, uh, corupția este la un nivel foarte înalt și de aceea trebuie să ne gândim foarte serios dacă uh, Uh, într-adevăr, uh, ajutoarele bugetare, respectiv creșterea acestora, este într-adevăr abordarea corectă, așa cum se gândește Comisia. Eu consider că lucrurile nu stau așa. Și încă un punct, și anume punctul 35, care se referă la facilitatea de investiții, la instrumentul de investiții. Eu sunt de părere că trebuie să verificăm în Parlament și BEI și Comisia de asemenea, ar trebui să înțeleagă mult mai bine cât de mult succes au aceste programe de creditare, și anume, care sunt obiectivele și dacă acestea au fost atinse. Pentru că aici există o neclaritate pe care vreau să o discutăm, și anume, această facilitate de investiții trebuie să facă obiectul descărcării de gestiune, pentru că uh, Uh, noi nu trebuie să verificăm aici dacă s-au acordat credite în mod corect, uh, pentru că dorim să primim această evaluare de la Banca Europeană de Investiții, de la serviciul lor intern. Nu este treaba Parlamentului sau a parlamentarilor să verifice dacă uh, chestiunile bancare s-au făcut în mod corect. Noi dorim să știm dacă aceste credite au atins, au ajutat la atingerea obiectivelor uh, um, care au fost fixate. Cele două chestiuni trebuie să fie separate pentru că noi, parlamentarii, nu avem posibilitatea să reglementăm uh, chestiunile legate de supravegherea bancară. Mulțumesc! Și la sfârșit vreau să, să nu uit, vreau să mulțumesc de asemenea și curții de conturi pentru munca precisă și excelentă pentru colaborarea noastră și îmi cer scuze că v-am uitat și v-am uh, menționat doar acum la sfârșit. Mulțumesc. Dau acum cuvântul responsabilului Curții de cont, domnul Ucneviț. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc pentru că mi-acordați cuvântul. Întrebarea cea mai importantă pe care a pus-o doamna Ines Ayala Senden, Sender e foarte importantă și aș dori să îmi exprim mulțumirea în legătură cu faptul că aceste recomandări sprijină avizul și recomandările publicate de către Curtea de Conturi. Deci, pe scurt, aceste recomandări ale Parlamentului European sunt cuprinzătoare, sunt aproape exhaustive și identifică probleme cheie. legate de probleme foarte importante, respectiv ajutorul extern acordat de către Uniunea Europeană uh, statelor terțe. Dacă îmi permiteți, aș dori să intervin pe anumite uh, teme. Sigur că e foarte ușor să controlăm sistemele de urgență și am putea să facem acest lucru. Curtea de conturi conduce un grup de lucru la nivel înalt, uh, pe plan internațional, la nivelul INTOSAI, pentru a fi și mai precis, care să se ocupe de cooperarea între ă, instituțiile supreme de audit și definirea normelor, a standardelor contabile. Și, de fapt, acesta este scopul nostru, să instituim noi norme contabile. Poate că nu e momentul să vă uh, prezint problemele cu care le Uh, confruntăm în cazul uh, unor uh, situații, unor catastrofe naturale sau provocate de mâna omului. Vă dați seama cât de problematice pot fi alte, aceste situații. Însă, în orice caz, e limpede că avem nevoie de cooperare între donatori internaționali în astfel de situații. situații. Sperăm că efortul Intosai și de altfel domnul Ayala Sender vorbea de acest lucru, va duce la o simplificare, astfel încât auditorul extern să nu rămână cu mâinile încrucișate pentru că documentele financiare nu-i parvin. Și de altfel, acesta este obiectivul acestui raport. Pentru 6% din buget nu am fost uh, capabili să executăm audituri din cauza lipsei de documente. O altă problemă. cea a ajutoarelor bugetare. Aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului European pe pentru faptul că sprijină Curtea de Conturi în uh, activitatea noastră. Și în legătură cu faptul că va trebui să expediem efortul de asistență acordat statelor membre. sigur că apar o serie de riscuri legate de această formă specifică de activitate. Cu atât mai mult uh, cu cât beneficierii acestui tip de asistență, acestor ajutoare, sunt țări care nu au un sistem pe deplin democratic. în care rata de corupție este foarte ridicată. Și deci trebuie să ținem cont de aceste riscuri și să le introducem în analizele noastre și de altfel recomandările noastre vizează dezvoltarea unui tip de mecanisme care să îi uh, asigure pe cetățenii europeni că deciziile noastre sunt adoptate în conformitate cu cerințele și cu normele uh, principale în vigoare în Europeană. O altă recomandare vizează numărul de rapoarte. Uh, noi considerăm că ar trebui să avem mai multe rapoarte speciale care să fie axate pe teme specifice, inclusiv sprijinul bugetar. Aș dori să vă informez că analizăm 11 rapoarte speciale și în acest an vom publica 4 astfel de rapoarte, dintre care două vizează chestiuni legate de sprijinul bugetar direct și uh, pentru țările ACP și țările din America Latină. Și de asemenea, și asistență pentru țările din Caucazul de Sud, care, sperăm noi, uh, vor fi foarte interesante. Sperăm că aceste rapoarte vor fi foarte importante pentru comisia dumneavoastră. Astfel îmbunătățim sprijinul bugetar direct. Mulțumesc! Și cu permisiunea dumneavoastră am uitat ceva. Pentru, e un aspect foarte important. Poate că Probabil că este ultima prezentare pe care o fac în cadrul comisiei dumneavoastră. Doamnelor și domnilor deputați, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru interesul pe care l-ați manifestat în activitatea, față de activitatea noastră. Sigur că m-am bucurat să constat că spuneți că întrunirile cu mine au fost utile Uh, de asemenea, aș dori și eu să vă asigur că întotdeauna întâlnirile cu dumneavoastră mi s-au părut foarte importante pentru activitatea Curții de Conturi. Mulțumesc pentru cooperarea excelentă. La parola adesso alla Commissione, il signor Aic. Mulțumesc, dau repre cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la câteva aspecte care au fost deja evocate. Primul dintre ele vizează bugetarea ca atare. Într-adevăr, ne aflăm la al 10-lea exercițiu de bugetare și, dacă nu mă înșel, Comisia a făcut 5 sau 6 um, uh, bugetări pentru Fondul European de Dezvoltare. Și deci, în cadrul noilor perspective vom ține cont de aceste recomandări, dar sigur că trebuie să avem banii, trebuie ca în bugetul european să fie fonduri pentru a fi integrate aceste recomandări. Întotdeauna Comisia ne-a, a, a susținut acest demers și aceasta de comun acord cu Parlamentul European. În ceea ce privește statele fragile, Doamna Ayala Sander a vorbit de o asistență specială. Există mai multe tipuri de sisteme și aș dori să vă mai reamintesc că o parte din Fondul European de Dezvoltare e implementată de către IFO. O parte Ecom cer scuze. Sigur, trebuie să aplicăm acest mecanism cât mai repede pentru țări care se află în situații foarte grave, precum Haitiul și aici e nevoie de sisteme mult mai flexibile decât uh, sistemele normale de gestiune. De asemenea, mai există un alt tip de sisteme pentru situații de criză sau după crize care ar trebui să fie lansate mai uh, eficient. Și Comisia a publicat anul trecut o serie de reguli care permit o luare a deciziei mai flexibilă, mai ales în ce privește procedura de uh, uh, achiziții publice. Ni se reproșează întotdeauna că procedurile noastre sunt foarte lente. Aș dori să, să vă spun că nu e foarte ușor pentru că uh, în aceste țări nu există concurență și deci uh, trebuie să avem sisteme adecvate și adaptate la situație. De asemenea, avem linii directoare pentru sprijinul bugetar în statele fragile. Într-adevăr, și în aceste cazuri putem să îmbunătățim situația. Curtea de conturi a făcut foarte multe critici cu privire la sprijinul bugetar și doamna Köstinger ne-a criticat foarte mult. Uh, aș dori să vă reamintesc că criticele Curții de Conturi sunt mai formale și nu sunt foarte importante din punctul meu de vedere. Curtea de conturi ne spune că nu uh, furnizăm suficiente documente și așa mai departe. Oricum, sistemul de susținere instituit de comisie este foarte strict, aș dori să vă asigur, și că analizăm toate condițiile de alocare a fondurilor chiar înainte de a acorda sprijinul bugetar unei țări deci avem o analiză amănunțită. Înainte se vorbea despre riscuri, uh, domnul Ușchevici vorbea despre riscuri, să nu uităm că e vorba de țări care se uh, cu un risc ridicat, e vorba de țări în curs de dezvoltare. Deci trebuie să nu uităm aceste două aspecte și trebuie să încercăm să evaluăm, să facem o analiză a riscului față de obiectivele pe care dorim să le obținem. Și, în ce privește sprijinul bugetar, cred că e foarte important să spunem că nu lucrăm singuri. Comisia cooperează foarte strâns cu celelalte țări donatoare, mai ales uh, cu statele membre prezente și uh, statele membre care acordă sprijin bugetar, dar și cu Fondul Monetar Internațional, cu Banca Mondială. Deci avem o adevărată cooperare și uh, cooperăm foarte bine în ce privește rapoartele. Referitor la organizațiile internaționale, într-adevăr, Uh, s-au constatat o serie de lacune, deci în FAFA, în acordul cadru pe care îl avem cu Națiunile Unite, se acordă acces curții de conturi uh, unor documente. Din păcate, pentru exercițiul în curs, aceste documente nu au fost furnizate la timp și am avut probleme. Între timp a avut loc o renegociere a acestui acord, dar și o delegație a comisiei dumneavoastră care a permis o anumită clarificare a situației și conform ultimilor informații uh, referitoare la exercițiul în curs, poate Curtea de Conturi ne poate confirma această informație, organizațiile internaționale au furnizat toate documentele necesare, deci am obținut progrese în acest sens. Vă mulțumesc. Nu știu dacă colegul dorește să adauge ceva. Mulțumesc, domnule președinte doream să confirm faptul că, într-adevăr, sprijinim uh, Curtea de Conturi și suntem de acord că trebuie să-și poată desfășura activitatea uh, în uh, ce privește organizațiile internaționale. Atunci când am constatat că e o problemă, întotdeauna am intervenit în numele lor și a fost o contribuție utilă la proces. Regretăm faptul că câteodată Curtea de Conturi nu are acces la documente Cooperăm constant cu Națiunile Unite și mai ales cu oficiul uh, UN, în ONU de la Bruxelles pentru a ne asigura că orice fel de întârziere sau neînțelegeri în transmiterea mesajelor care de obicei se află la originea problemelor se evită și nu duce la problemele care au apărut în trecut, din când în când. În ultimii cinci ani am reușit să ne cooper, să dezvoltăm cooperarea cu Națiunile Unite. Cred că e foarte important această cooperare e importantă pentru ambele organizații și noi și Națiunile Unite suntem organizații importante și de asemenea trebuie să avem o comunicare de calitate, trebuie ca Națiunile Unite să înțeleagă care este poziția noastră și să respecte acordurile și cerințele pe care le avem față de ei. Mulțumesc! Pe scurt, are cuvântul doamna Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, doream să mai adresez o dată rugămintea comisiei să nu uh, vorbească prea frumos, uh, să nu folosească vorbe prea frumoase când se referă la buget, pentru că uh, după ce am citit uh, cu atenție raportul Curții de Conturi, uh, Uh, nu putem să vorbim uh, de, doar despre niște mici greșeli uh, pur formale. Nu, din potrivă, este vorba de niște greșeli serioase, grave, care persistă deja de ani de zile, care apar în rapoartele curții de conturi. Este o vorba de o istorie mai îndelungată Uh, și Parlamentul și Comisia se găsesc în această situație de mai mult timp. Așadar, uh, mă neliniștește să aud Comisia vorbind despre mici greșeli formale care nu ar trebui luate în considerare, dar acest lucru nu este în conformitate cu realitatea. Uh, și uh, poate că am putea totuși să luăm uh, această discuție despre asistența bugetară din domeniul uh, vorbelor frumoase și să o aducem în, în realitate și anume să vedem că sunt probleme, să le recunoaștem și să vedem ce putem să facem în legătură cu aceste probleme. Știu că în unele state este greu de intervenit, de acordat această asistență, dar vă rog totuși să nu luați lucrurile atât de ușor, ci din potrivă să acceptați critica noastră și să regândiți încă o dată foarte serios situația ajutorilor bugetare. Mulțumesc! În încheiere, Doamna Iala Sender ale cuvânt. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Eu eh, înțeleg ce a spus Comisia pentru că <coughs> am mai avut dialoguri foarte importante și vreau să-i mulțumesc și doamnei Holmeier. Este adevărat că avizul Curții de Conturi a fost cel mai pozitiv de până acum în termen real. Ceea ce înseamnă, de fapt, că conturile au reflectat aspectele cele mai importante, cu anumite rezerve. A fost un exercițiu bun, în ciuda anumitor detalii. Desigur, am uh, menționat aspectele care ne îngrijorează cel mai mult, și cele legate de activitatea comisiei, dar în orice caz vrem să vă mulțumim pentru dialogul pe care l-am avut întotdeauna. Domnului Ischevici vrem să-i mulțumim pentru activitatea comună desfășurată până acum. Văd că pierdem din ce în ce mai mulți oameni. În ceea ce privește Curtea de Conturi, sperăm că uh, vor fi înlocuiți de persoane adecvate, pentru că și ei ne-au ajutat foarte mult. Avizul Curții de Conturi este întotdeauna foarte important Însă astăzi nu a fost doar critic, a fost și foarte constructiv. Și trebuie să recunoaștem că de, din dialogul cu Comisia am învățat foarte multe, am constatat că există un interes real, că există progrese și am ajuns aproape chiar să discutăm despre quadratura cercului. Ajutorul pentru dezvoltare este uh, eficient și rapid atunci când e necesar pentru statele instabile și în același timp avem satisfacția de a avea un bun control bugetar. Însă vreau să-i dau dreptate colegei Holmeier. Ceea ce ne preocupă este că cetățeanul se uh, regăsește cel mai mult în acest uh, program. Este unul din simbolurile pozitive ale Uniunii Europene, ca și programul Erasmus. Deci ce dorim noi, de fapt, este să prezentăm conturile cât mai complet, cât mai transparent și cât mai eficient. Și sper că amendamentele colegilor mă vor ajuta să ameliorez ceea ce am făcut până acum. Apoi trebuie să continuăm dialogul cu Comisia pentru a valida acest raport. Următoarea etapă va fi Serviciul European de Acțiune Externă, care ne liniștește oarecum Parlamentul. Iar controlul pe care am încercat noi să-l instituim va fi, sper eu, și mai util. Mulțumesc! Mulțumesc! Ne vedem după amiază!